dimineață. Acum trecem la raportul privind politica agricolă comună și siguranța alimentară mondială, Maired McGuinness. Și doamna McGuinness are cuvânt. Thank you. Pentru 4 minute. President, uh... Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisară. În momentul în care am inițiat acest raport, problema siguranței alimentare era una foarte importantă la nivel politic și într-o care măsură, ea nu mai este atât de importantă, însă cu siguranță ne preocupă pe toți, pentru că în continuare un miliard de oameni pe plan mondial suferă de foame, de malnutriție și 30 de, mii de copii mor din cauza sărăciei și a bolilor uh, sără da, cauzate sărăcie în fiecare zi, așa încât aceste statistici cutremurătoare ridică această problemă dacă producem suficientă hrană și dacă oamenii au acces la această hrană. Și aceasta este problema esențială. Mulțumesc Comisiei pentru că m-a susținut în redactarea acestui raport și mulțumesc tuturor comisiilor din Parlament, în special Comisia de Dezvoltare, care a participat la redactarea acestui raport. În patru minute mi-e foarte greu să prezint așa cum se cuvine tot ce este în raport, însă aș dori să subliniez acele aspecte care, după părerea mea, sunt importante. Cred că, în primul rând, faptul că politica agricolă comună, precum și siguranța alimentară comună, sunt trecute în același capitol, ne arată că o mai veche practică de busculare a politicii agricole comune și de a o acuza de toate nenorocirile. Cred că am trecut de această fază, se vede acest lucru și putem spune că această politică agricolă comună asigură siguranța alimentară cetățenilor Europei și că este un model, se pot trage învățăminte în legătură cu ce se poate face în țările în curs de dezvoltare în legătură cu producția de hrană. Este foarte clar că agricultura, din cauza noastră, uh, și dezvoltarea agriculturii nu mai reprezintă o prioritate de vreo 10 ani încoace la nivel politic și o mare parte a banilor uh, era inițial menită dezvoltarea agriculturii și uh, producerii de hrană. Nu se mai întâmplă acest lucru astăzi, deși cred că de când am avut probleme, acele probleme cu creșterea prețurilor alimente, am început să ne reorientăm pe dezvoltarea agriculturii atât în Europeană cât și pe plan mondial. Și uh, acest lucru înseamnă că acele state care pot să producă hrană trebuie să fie susținute, iar mici producători trebuie să poată produce acea hrană, să facă agricultură de subsistență. Până la urmă nu e vorba doar de asigurarea ingredientelor esențiale, cum ar fi um, semintele și îngrășămintele, nu doar despre asta e vorba, e vorba și de anumite competențe, de consultanță, de sprijin pentru familiile de agricultori din lumea cu dezvoltare, pentru că aceștia să poată realiza această agricultură de subsistență și se poate realiza acest lucru și am văzut în Malawi faptului că s-a întâmplat acest lucru, că oamenii au trecut de la foamete extremă la o situație de unde sunt capabili să producă hrană și se poate realiza acest lucru. Uniunea Europeană dacă ne gândim la cât de implicată este în lumea în curs de dezvoltare, stimulează țările să își analizeze agricultura și să se concentreze pe producerea de hrană în, la nivel uh, național. Această problemă este una foarte delicată deoarece populația la nivel mondial crește și va crește cu 40% până în 2050, așa încât va trebui să analizăm această chestiune. Problema concurenței între producerea de uh, hrană, de uh, furaje și nu numai tot uh, această concurență reprezintă și o problemă și trebuie să analizăm problema cercetării și dezvoltării. Cred că nu s-au făcut suficiente eforturi în ceea ce privește cercetarea și dezvoltarea. În Europa am început să producem mai puțină hrană și de ce aproape l-am uh, pierduți din vedere nevoia eficienței producției agricole și de nevoia de a produce mai mult pe viitor. Unul dintre mesajele esențiale pe care aș dori să-l transmit în puținul timp care mi-a mai rămas este că agricultorii din lumea întreagă ar putea produce hrană dacă ar și câștiga bani din asta, așa încât cei care creează aceste politici trebuie să asigure aceste mijloace, în sensul că producătorii de hrană să poată avea surse constante de venit. Și trebuie să vedem care este costul acestei producții de hrană, pentru că dacă agricultorii nu primesc aceste stimulente la nivel de venit se vor retrage și aș dori să lansez un avertisment. Acum mai mult de un an vorbeam despre prețul ridicat la mărfuri. Astăzi avem de a face cu un excedent de, uh, să spunem, uh, cereale și nu vrea nimeni să cumpere acest excedent. S-ar putea ca uh, în curând să constatăm o agravare a acestei probleme alimentelor și sper toți colegii să fie de acord cu mine să mă sprijine. Le mulțumesc celor care au arătat un interes. Mulțumesc! Da, are cuvântul doamna comisar Vasiliu. Vă mulțumesc, domnule președinte. Comisia salută raportul redactat de către doamna Măghenes și dezbaterile aprinse care au avut loc în cadrul uh, comisiilor Parlamentului European pe elemente care formează acest subiect foarte important, care acoperă comerțul, biocarburanții, monitorizarea prețurilor, politicile de investiții, fiza, criza financiară și schimbările climatice și gestiunea apei în agricultură. Comisia împărtășește analiza vastă în uh, ce privește felul în care țările uh, în curs de dezvoltare au fost afectate de prețurile la alimente în prima parte a anului 2008. Comisia va încerca să continue să facă o analiză între legătura între prețul la alimente și prețul la energie. Situația este foarte complexă, în primul rând pentru că implică foarte mulți factori, atât în ce privește cererea cât și oferta. Prețurile la energie, tarifele la energie sunt doar o parte din acești factori, dar ele au uh, atât impactul, un impact direct cât și indirect. Prețurile la alimente au fost discutate uh, în mod intensiv în uh, cadrul Parlamentului European. Există o diferență foarte mare între prețurile practicate de către Uniunea Europeană și Statele Unite, astfel încât uh, prețurile la carburanți sunt distorsionate. Uniunea Europeană nu Uh, folosește prețurile biocarburanți uh, ca un mijloc de a exercita presiune asupra prețurilor la uh, alimente. Chiar dacă uh, cu 10% crește uh, mai mult presiunea exercitată de biocarburanți crește, situația nu se va schimba. În primul rând pentru că o parte din biocarburanți europeni uh, sunt uh, pe bază de deșeuri. Și apoi Condițiile de producție a biocarburanților vor fi îmbunătățite și uh, randamentul lor mediu va continua să crească. O politică uh, durabilă în domeniul biocarburanților este foarte importantă pentru că astfel va uh, oferi posibilitatea populațiilor sărace din zonele rurale din lumea a treia uh, și care se bazează pe sectorul agricol să supraviețuiască. Totuși, din păcate, nu toate categoriile vor uh, beneficia în egală măsură. Comisia va continua să monitorizeze uh, situația siguranței alimentare și a prețurilor la alimente. Uniunea Europeană va lua măsuri pentru a ne permite să ne adaptăm la situația uh, globală în tranziție. Politica agricolă comună uh, va uh, economiza situația astfel încât fermierii să poată să răspundă mai bine la semnalele pieței și să facă față noilor provocări. Noul acord Uh, în ce privește politica agricolă comună, crește cotele de lapte, elimină uh, pârloagele și permite intervenția pieței, mai ales în ce privește uh, plasele de siguranță cu adevărat viabile. Apoi, noile ținte sursele regenerabile, biodiversitatea, care vor avea impact asupra țărilor în curs de dezvoltare, au fost și ele implicate în revizuirea politicii agricole comune. PAC-ul nu va rămâne nemișcată după 2013 și deja au fost uh, începute negocieri uh, în uh, septembrie anul trecut la ședința miniștrilor de la ANSI. Pacul trebuie să țină cont de o viziune mai uh, vastă în care competitivitatea, echilibrul și alți factori au un rol, un, un rol important de jucat. Evenimentele la nivel mondial au dus uh, la includerea pe uh, ordinea de zi internațională a crizei alimentare. La nivel internațional există un acord de a acorda o atenție sporită agriculturii și dezvoltării rurale, atât la nivel național, regional, național cât și continental. De exemplu, am discutat în amănunțime subiectul siguranței alimentare la colegii cu omologii noștri din uh, Uniunea Africană din octombrie. E o relație pe care dorim să o întreținem uh, și mai mult în uh, cursul acestui an. În fine, Comisia uh, își propune să uh, încurajeze liderii G8 să respecte rezoluția din 16 decembrie și astfel Comisia a avut uh, dezbateri foarte rotnice cu task force-ul de la ONU. Uniunea Europeană așteaptă cu nerăbdare punerea în aplicare a cadrului general. Comisia consideră că parteneriatul global în ce privește agricultura și uh, siguranța alimentară, care se configurează treptat, va avea un rol foarte important pentru punerea în aplicare a recomandărilor din acest raport, inclusiv felul în care putem să îi sprijinim pe fermierii uh, mici și ce fel de politici uh, în domeniul uh, comerțului trebuie adoptate pentru a susține mai ales comunitățile cele mai vulnerabile. Sigur, restricțiile și interdicțiile la export trebuie evitate și considerăm că trebuie să mergem pe mai multă liberalizare și nu pe mai puțină liberalizare, pentru că liberalizarea comerțului uh, reprezintă o parte din soluție. Comisia speră că pasurile, pașii îndrăzneți luați de instituțiile europene de a mobiliza uh, Uh, instrumentul financiar de 1 miliard de euro care se adaugă uh, celorlalte instrumente financiare pentru a aborda uh, obiective de termen mediu și lung, ei bine că aceste instrumente vor fi dezvoltate. Conferința de la Madrid din 25 și 26 ianuarie cu privire la siguranța alimentației reprezintă un eveniment cheie pentru a face ca dezbaterea să se situeze la un alt nivel, respectiv cel care își propune să identifice prioritățile pentru a face față crizei alimentare mondiale. Comisia va continua să joace un rol proactiv pentru a contribui la siguranța globală în domeniul alimentației și raportul McGuinness reprezintă cu siguranță o analiză de calitate pentru a găsi alte soluții pe care ar putea să le folosească atât Uniunea Europeană cât și comunitatea internațională. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, spune domnul președinte. Mâine vom vota acest raport. Continuăm cu raportul următor, raportul doamnei Grabovska, perspectivele de dezvoltare a dialogului civil în cadrul tratatului de la Lisabona. Aveți patru minute, doamna raportor. Micro, please. Microfonul nu funcționează. Thanks.